Sì. Cari colleghi. Dragi colegi, vă rog frumos să lați loc să putem începe cu câteva minute de întârziere. Însă, acum că am așteptat sfertul de oră academic, nu mai putem să Întârziem și trebuie să începem. Primul punct, rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo. Raport în credința doamnei Lunacek. Înainte de a-i da cuvântul, aș dori să vă spun, dacă nu știți deja, că mâine la orele 18 va avea loc o reuniune extraordinară a comisiei noastre cu primul ministru al Kosovo, Slobodan Petrovici, care Bineînțeles, ne va spune lucruri care vor avea legătură directă cu ce ne va spune colega noastră Lunacek acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Lunacek, vă mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru faptul că sunteți prezenți, ca să putem să discutăm despre primul proiect de raport despre Kosovo. În urma comunicării Comisiei uh, uh, și a ultimei evaluări a Comisiei despre Kosovo. Deci vreau să vă dau câteva elemente de dezbatere, știind, bineînțeles, că este o chestiune destul de controversată, însă sper să fim în mare majoritate de acord cu aspectele cele mai relevante. Aș vrea să încep prin a spune că acest raport uh, își dorește să confirme și să reafirme perspectiva de integrare în UE a Kosovo. Procesul de extindere trebuie să continue și planul de pace uh, din regiune a, inițiat de Uniunea Europeană nu are cum să fie încununat de succes, de un succes durabil, dacă țările din Balcanii de Vest nu uh, se bucură toate de această perspectivă concretă de integrare în Europa. Deci eu uh, mi-am dorit în primul rând această reafirmare a perspectivei de integrare a Kosovo în raportul meu. Vreau de asemenea, să lansez un apel celor cinci state membre ale UE care încă nu au recunoscut independența Kosovo să o facă și deși știu că nu există unanimitate în acest sens în Parlament, cred totuși că marea majoritate a colegilor vor fi de acord cu mine. Mai vorbesc și despre un alt punct care a mai făcut obiectul unor uh, declarații la Parlamentului European uh, în ultimele luni și în ultimii ani. Este vorba despre faptul că anumite voci, și mai ales din partea unor oameni politici sârbi, uh, cer uh, uh, separarea Kosovo. Dar această idee nu este deloc binevenită. Tocmai am avut o întâlnire cu deputați din Kosovo în cadrul grupului de lucru pe tema Balcanilor Occidentali și președintele este prezent în sală și vreau să uh, îl salut cu această ocazie. Deci, în cadrul acestei întâlniri, am spus în repetate uh, rânduri că uh, Um, eliberarea uh, vizelor și mai ales uh, um, scutirea de vize pentru cetățenii din Kosovo este un subiect esențial și trebuie să existe libertate de circulație pentru aceștia, cum și pentru alte categorii uh, precum romii. Și sperăm că cât mai repede cu putință acest dialog pe tema vizelor și a scutirii de vize, mai bine zis, va uh, primi undă verde din partea Comisiei și va putea să fie negociat, iar că cetățenii din Kosovo vor putea să beneficieze de această scutire de vize în, uh, cât mai repede cu putință. În raport constat cu tristețe că au existat uh, nenumărate neregularități în timpul ultimelor alegeri din Kosovo. Vorbesc și despre nevoia de a-i pedepsi pe cei care s-au făcut vinovați de comiterea de fraude în timpul procesului electoral și că ar trebui să înceteze acest climat de uh, impunitate. Acum, un alt subiect deosebit de interesant, despre care puteți să citiți și peste tot în presă, dialogul dintre Serbia și Kosovo, care, din fericire, a fost reluat azi și tocmai citeam o declarație a domnului Cooper, care spunea că uh, acest dialog a fost reluat în, uh, într-un climat uh, prielnic și sperăm ca pe viitor această cooperare să nu se mai întrerupă. De asemenea, sper ca rezultatele acestui dialog să fie unele tangibile, să fie puse în aplicare în deoseb de partea sârbă și uh, în cel mai scurt timp. Am făcut referință la acest lucru cu atât mai mult cu cât aceste acorduri vor fi și un bun punct de plecare pentru viitoarele uh, uh, înțelegeri uh, și tratative dintre Kosovo și Uniunea Europeană și oricum este în interesul întregii regiuni. În raportul meu cer guvernului de la Belgrad să renunțe la structurile paralele și ar fi bine dacă la graniță ar exista uh, un climat uh, pașnic și, în plus, ar fi bine să se rezolve problema uh, sârbilor care trăiesc tocmai în zonele frontaliere. Poate că ar fi bine dacă ei ar înțelege că chiar dacă ar trăi în partea, uh, de partea kosovară a frontierei, în, ar putea să se bucure de uh, condiții optime. Trebuie să ne ocupăm și de problema uh, primarilor și a comunităților multietnice. Sunt probleme recurente în Kosovo. Misiunea EULEX prezentă în uh, Kosovo este misiunea cea mai mare de asemenea gen finanțată uh, uh, din fonduri europene și care se ocupă de lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și împotriva crimelor de război, pentru că, de exemplu, uh, uh fostul ministru de transport este anchetat în acest moment pentru uh, pentru că este bănuit de crime de război. Oricum, guvernul din Kosovo trebuie să mai facă încă multe eforturi în acest sens. Iar eu cer statelor membre și mai ales celor care au trupe în cadrul misiunii EULEX este să uh, dea dovadă de deschidere și să înțeleagă că e nevoie de uh, o bună aplicare a programului de uh, protecție a martorilor, precum și de programe de formare a judecătorilor și a procurorilor și că e nevoie de mai multe mijloace pentru ca această misiune EULEX să fie una de succes. Apoi, în ce privește rolul Parlamentului, cred că avem uh, un rol cheie de jucat, atât în ce privește monitorizarea uh, uh procesului democratic, procesului electoral, programului de reforme și trebuie să ne asigurăm că programul de reforme Uh, uh, promis de către partidul care a câștigat alegerile ar trebui să fie aplicat în următoarele 18-24 de luni. Corupția, cum spuneam, este o, o mare sursă de îngrijorare atât pentru cetățenii din Kosovo cât și pentru autorități. Trebuie ca agenția de luptă împotriva corupției să fie una uh, funcțională, eficientă, corupția trebuie să dispară și uh, oamenii trebuie să aibă din nou încredere în statul de drept. În ce privește uh, reforma sistemului judiciar, s-au făcut progrese, încă persistă semne de întrebare în ce privește profesionalismul anumitor judecători, în ce privește uh, independența lor, în ce îi privește pe funcționarii publici. Noi am încercat să subliniem faptul că avem nevoie de, e nevoie de funcționari publici, uh, uh, onești, corecți și este indispensabil pentru ca oamenii din Kosovo să aibă încredere în propriul lor stat. Independența presei, a mass media, este de asemenea un subiect uh, de care trebuie să ne ocupăm și este valabil nu numai pentru Kosovo, ci și în general pentru Balcanii Occidentali. Independența mijloacelor de mass media trebuie să fie uh, sfântă. Mai sunt și alte chestiuni, uh, uh, lupta împotriva discriminării pe motive religioase sau de apartenență religioasă uh, sau de sex sau de etnie și așa mai departe. Și aici e nevoie de mai multe programe finanțate pentru a promova um, antidiscriminarea. La fel și cu libertatea de cult, ar trebui să existe noi legi adoptate, inclusiv și pentru uh, protejarea patrimoniului, uh, unde nu există uh, suficientă certitudine juridică. Și în domeniul uh, protecției mediului înconjurător mai rămân progrese de făcut. Știu că termocentralele pe cărbune, de exemplu din Kosovo, sunt o sursă de poluare majoră pentru uh, cei care lucrez la Priștina și mai ales pentru copii și cu atât mai mult uh, în perioadele uh, de uh, rece ale anului, când uh, se emană uh, uh, substanțe toxice din aceste termocentrale. Deci este nevoie de programe de uh, uh, eficientizare a consumului de energie și ar trebui să existe o nouă termocentrală care să fie uh, construită, care să funcționeze cu tehnologii moderne, astfel încât vechile termocentrale să poată să fie închise. Cam atât am dorit să spun. Sper să am o bună colaborare cu colegii pe această temă și sper să nu ne împiedicăm de chestiunea statutului, pentru că dorința mea uh, cea mai arzătoare este să păstrăm această largă majoritate pe tema Kosovo, care a existat până în prezent în Parlament. Trebuie să ajutăm Kosovo în acest proces de integrare și Cred că o să avem o dezbatere fructuoasă, chiar dacă uneori aceasta va fi controversată. Aștept cu la răbdare uh, comentariile colegilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Lunacek! Cu câteva clipe înainte ne-ați semnalat prezența adunării parlamentare din Kosovo atunci când dumneavoastră vorbeați, dumnealor nu erau încă în sală, între timp au venit și îi salutăm și le mulțumim pentru prezență. Începe dezbaterea domnul Cucan, care este președintele delegației competente pentru Kosovo și îl rog să nu depășească trei minute. Nu sunt uh, uh foarte sever, dar trebuie să ne organizăm puțin. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul doamnei Lunacek este într-adevăr o bază foarte bună pentru raportul Parlamentului privind Kosovo. Uh, sigur că spunem asta de multe ori, dar să știți că cred cu tărie în ceea ce spun, pentru că raportul menționează chestiunile, cele mai multe dintre chestiunile presante și mai sper că, într-adevăr, acest raport va ajuta uh, Kosovo să meargă înainte pe această cale a integrării. Pentru că cei dintre noi care nu au recunoscut până acum independența Kosovoului, uh, deci în ciuda acestora, cred că cu toții uh, vedem și credem în viitorul european al Kosovo. Evaluarea comisiei exprimată în, a exprimat în uh, uh, raportul de evaluare arată că, într-adevăr, Kosovo a făcut progrese într-o serie de domenii, în special în ceea ce privește coordonarea agendei europene în Kosovo, cât și uh, și în același timp continuă să se facă reforma puterii judecătorești. Sper că uh, vor, uh, o să apară rezultate tangibile uh, atât pentru Serbia cât și pentru Kosovo. Sigur, poate că um, suntem prea optimiști, dar eu cred că în general e bine să fii optimist. Nu cred că trebuie să uităm însă că întregul proces a fost declanșat pentru ca viața cetățenilor de rând din Serbia și din Kosovo să fie mai ușoară. Și în, deși uh, multe evoluții din ultimul uh, semestru au demonstrat că de fapt de multe ori s-a întâmplat invers. De aceea, cred că trebuie să susținem în mod activ ambele părți în uh, căutarea unei soluții bazate pe dialog. Avem probleme serioase. Kosovo trebuie să stabilizeze capacitatea autorităților administrative uh, Uh, executive și judecătorești care, uh, la rândul lor, trebuie să-și întărească eforturile de a face față crimei organizate și corupției, care, din nefericire, sunt larg răspândite în uh, Kosovo. Situația în nord este foarte încordată și cred că nu trebuie să fie lăsată la seama diverselor grupări să decidă care este viitorul uh, Kosovoului trebuie să existe o, o mișcare liberă în acest sens. Cât privește misiunea EULEX, doamna Lunacek a arătat uh, acest lucru și cred că trebuie într-adevăr să susținem această misiune Uh, a Uniunii Europene în Kosovo. E, având în vedere importanța acestei misiuni pentru Uniunea Europeană și ultimele evoluții, poate că ar fi o idee bună să avem o întâlnire cu reprezentanții EULEX pentru a afla ultimele evoluții în acest sens. Cât privește liberalizarea vizelor, mă bucur să constat că Comisia a propus declanșarea dialogului pe această temă cu Kosovo. Pentru că e important să nu lăsăm uh, Kosovo în urmă și să lăsăm să fie izolat de restul Europei. Pe de altă parte, autoritățile kosovare trebuie să demonstreze progrese clare și hotărârea de a lucra în ceea ce privește condițiile aferente scutirii de vize. Așadar, cred că avem un bun proiect de raport și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe marginea raportului. Uh, am luat notă și de bunăvoința uh, raportoarei și noi uh, vom reacționa la același fel. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cucan. Acum, domnul Panțeri, raportor din umbră de la grupul SND. Trei minute maxim. Vă mulțumesc. Da, mai ales cu cât este primul punct de pe ordinea de zi din această după-amiază și oricum o să avem o ocazia, fiind numai primul proiect de raport, să mai discutăm. Sunt și eu de acord cu faptul că Kosovo are o perspectivă de integrare europeană, dar nu putem să discutăm despre Kosovo fără să discutăm despre Serbia. Sunt ca cele două căi ferate paralele, nu poți să separi o șină de cealaltă. Și un element fundamental ar fi să existe în Kosovo o economie credibilă și o creștere economică suficientă. Pentru că Acum uh, uh, Kosovo nu mai beneficiază, de exemplu, de fondurile de la um, uh, FMI. Um, inițial fusese deblocate în anul 2010 și apoi, din motive politice și de instabilitate mai ales, au fost blocate. Deci, din acest punct de vedere, mai rămân multe de făcut. Și ar mai fi și un alt punct pe care aș dori să-l reamintesc legat de Eulex. Nu sunt la fel de entuziast precum doamna Cec în această privință. Mai ales cu privire la refinanțarea care va intra în vigoare din iunie 2012. Eu cred că performanțele acestei misiuni sunt de dreptul nesatisfăcătoare și ar trebui să analizăm motivele pentru care rezultatele sunt atât de uh, uh, slabe, lasă mult de dorit, poate și din cauza faptului că statele membre care au trimis uh, uh, trupe sunt dezbinate și oricum Uh, relațiile devin complicate între uh, statele membre însele, ca să nu mai vorbesc despre relațiile între misiunea EULEX și autoritățile din Kosovo și chiar și din Serbia. Eu cred că această misiune ar trebui să fie reformată, recompusă. Și afirm cu tărie că în raport trebuie să specificăm nevoia de a revizui foaia de parcurs a misiunii EULEX, dacă chiar ne dorim să punem bazele unui adevărat stat de drept în Kosovo. Dacă ne dorim ca această țară să aibă un viitor, atunci trebuie să dăm dovadă de mai multă seriozitate și de mai multă asprime. Închei aici și sunt dispus să mai precizez observațiile dacă este nevoie. Foarte bine, trei minute, uh, excelent. Domnul Arlachi, vă rog și dumneavoastră trei minute. I also... Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu sunt uh, extrem de entuziast, să spun, despre tonul general uh, al raportului pentru că constat o lipsă de atitudine critică, aș zice. Și asta nu este, în general, o bună contribuție adusă reformei. Cred că raportul ar trebui să reflecte situația reală din Kosovo, care nu este la fel de roză cum uh, pare. Deci avem această întrebare deschisă, avem uh, aceste state membre, care, cinci care nu au recunoscut uh, independența Kosovo din motive lor întemeiate. Uh, prin urmare, uh, cred că uh, evaluările instituțiilor internaționale cu privire la progresele făcute de Kosovo spre, pe, pentru privind statul de drept și integrarea, respectarea standardelor europene, ei bine, în general, aceste aprecieri sunt în general negative și eu sunt de acord cu ele. Nu am constatat să se fi făcut niște eforturi cu adevărat semnificative. Dacă e e vorba să judecăm după aceste standarde și nu să rostim, eu știu, vorbele obișnuite. Eulexul reprezintă o chestiune într-adevăr critică. Reprezentanții EULEX au venit aici și responsabilii politici, acum câteva luni, au venit aici și ceea ce au spus nu a fost absolut satisfăcător. Eulex este o instituție uh, foarte ciudată, iar trebuie să fie consiliere acolo. Uh, și uh, adică să înlocuiască uh, organele judecătorești și executive acolo în combaterea crimei organizate. Ei costă pe contribuabilul european mai mult de 100 de milioane pe an, uh, ceea ce este o cifră uh, uriașă uh, Uh, dacă împărțim la cele 2000 de persoane, procurori, uh, judecători și mai departe, deci uh, practic costă de vreo 5 ori mai mult decât orice agent sau procuror dintr-o altă țară europeană. Am citit raportul și am întrebat în legătură cu acest raport, pentru că nu e de înțeles. Nu au arătat nicio reușită semnificativă cum uh, au uh, analizat, cum au revizuit acești, uh, aceste persoane și cum au cheltuit acești bani, pur și simplu nu se poate înțelege din, din raport. Am pus întrebările și răspunsurile nu au fost mulțumitoare. În concluzie, raportul ar trebui să fie mult mai critic cu privire la uh, Uh, performanțele și rezultatele EULEX și sunt de acord cu uh, colegul care a spus că dacă ar fi să finanțăm în continuare această instituție, atunci trebuie să își schimbe uh, modul de organizare și să devină mai eficace și mai credibil în ceea ce fac. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Arlache. Uh, Earl of Dartmouth, acum trei minute, vă rog. Um, thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. De când am intrat în sală, am tot notat o, uh, o serie de cuvinte care au fost folosite în context. Discriminare. Sistemul judiciar. Încărcarea principiului statului de drept. Uh, mass media angajată. Corupție. Uh, crimă organizată. Spălare de bani Cam așa a fost descrisă situația din Kosovo de către colegii mei. Ar fi trebuit să adauge că, conform cifrelor oficiale, șomajul din Kosovo este de 45%. Acestea sunt uh, statisticile oficiale. Asigura, uh, vă pot asigura că situația este mult mai neagră, mai sumbră la fața locului. Deci, cu ce avem de-a face? Avem de-a face cu o societate care nu funcționează. Avem de-a face cu oameni care au uh, niște idei total greșite, iar Uniunea Europeană, în atitudinea sa colonialistă, încearcă să atragă și să creeze un stat. Ei bine, tocmai de aceea vreau să vă spun că grupul meu va lupta împotriva acestui raport. De ce? Pentru că doar cetățenii europeni vor fi cei care vor plăti eșecul misiunilor europene în Kosovo. Eu uh, am, uh, cre- am uh, transmis comisiei cu vreo două săptămâni în urmă întrebări cu solicitare de răspuns oral pe tema care este est estimarea făcută de către Comisie cu privire la costurile reprezentate de Kos- uh, Kosovo. Deci să ne gândim că Serbia a primit 3,3 miliarde de euro în ajutoare, sub formă de ajutoare, în, urm- în ultimii 3 ani sau 5 ani. Uh, vă asigur că și Kosovo va primi niște sume la fel de mari. Ei, în contextul în care cetățenii europeni se chinuie să-și plătească facturile, eu consider că nu are sens să creăm o nouă națiune de dependenți, pentru că asta vor fi kosovarii. De asemenea, se vorbește despre liberalizarea regimului vizelor între statele UE și Kosovo. Cum s-ar putea uh, promite acest lucru? Cum am putea să permitem ca acest lucru să se întâmple, dată fiind uh, crima organizată ce domină, ce bântuie prin Kosovo? Uh, la un alt nivel acum, câteva partide britanice susțin că își doresc un buget redus al Uniunii Europene. Văd doi reprezentanți ai acestor partide în sală. Dați-mi voie să vă spun că această poziție nu este deloc credibilă. Nu puteți spune că vreți un buget redus al Uniunii Europene și în același timp să fiți uh, de acord cu extinderea spre Kosovo și de altfel extinderea în general. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Mulțumim domnului Dartmouth, cu atât mai mult cu cât nu și-a depășit timpul alocat. Acum are cuvântul domnul Weigel. Nici dumneavoastră mai mult de trei minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația din Kosovo nu este deloc roz. Foarte multe probleme persistă. Uh, Kosovo deserves to be treated. Cu toate acestea, nu cred că statul Kosovo ar trebui să fie tratat uh, atât de dur. Și mă gândesc acum la cuvintele și conceptele folosite de către colegi. Este un stat tânăr, abia înființat, este o populație nouă și consider că multe dintre problemele cu care se confruntă statul Kosovo uh, rezidă tocmai din uh, faptul că șapte dintre statele membre ale Uniunii Europene nu au recunoscut uh, independența acestui stat. Uh, vorbitorul își cere scuze, este vorba de cinci state membre ale UE care nu au recunoscut independența Kosovo. E greu să se creeze noi țări, noi societăți, e greu să se stabilească relații între aceste tinere state și uh, alte state. Chiar dacă există o disponibilitate în sensul apropierii din partea kosovarilor, vedem că Uniunea Europeană nu este prea unită în ceea ce privește atitudinea vis-a-vis de acest stat. Ei, pornind de la această situație, trebuie să analizăm accidentele și incidentele de la granițe, uh, de asemenea problemele permanente cu statele din uh, vecinătate. Eu cred că e important ca Uniunea Europeană să vorbească cu un singur glas în ceea ce privește Kosovo, dacă e să asigurăm securitatea în zona Balcanilor de vest. Este mult mai ieftin să stimulăm integrarea Kosovo în Uniunea Europeană decât să achităm nota de plată pentru un război ce ar putea începe în această zonă a Europei. Nu pot decât să o laud pe doamna raportor pentru textul uh, pe care ni l-a prezentat. Este un text de bună credință, încearcă să ne stimuleze pe toți. Nu pot decât să cer, uh, pornind de la asta, guvernului kosovar să fie mai deschis posibilității întoarcerii sârbilor în Kosovo și de asemenea să se, să-și îndrepte mai multă atenție mai mult atenție asupra monumentelor religioase ale sârbilor din Kosovo. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Weigel. Domnul Tanak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am citit cu mare interes acest raport, am avut eu divergențele mele cu doamna Luna cec în trecut, dar pe ansamblu consider că este important să folosim un limbaj calm în momentul în care vorbim despre Kosovo. Din păcate însă Kosovo rămâne în continuare o problemă stringentă pentru comunitatea internațională pe ansamblu, nu doar pentru UE. Nu doar uh, cele cinci state membre UE nu au recunoscut uh, Kosovo. Uniunea Europeană nu reprezintă uh, Uh, lumea întreagă, mai jumătate din uh, membrii ONU nu au recunoscut uh, Kosovo și nici Rusia și China. Deci, vedeți, vedeți, situația aceasta este deosebit de dificilă în momentul de față. Putem să o asemănăm cu situația Taiwanului. E clar că această situație nu, nu poate dura pe termen lung. Din păcate, Kosovo are nevoie de prezența internațională la fața locului pentru a funcționa. Avem EULEX acolo, avem o reprezentanții ai OECD acolo, să ne gândim la costurile implicate de aceste prezențe Uh, care sunt deosebit de mari uh, dacă e să ne raportăm la dimensiunea statului. Și pe de altă parte trebuie să ne gândim și la resursele naturale foarte mm, minore ale statului Kosovo, la creșterea economică zero, etc. Deci problema e deosebit de, de stringentă. De asemenea, din păcate, Kosovo devine din ce în ce mai mult o monocultură. În trecut, uh, sprijineam Kosovo tocmai pentru că ne-am fi dorit ca această societate să rămână una multiculturală. Însă vedem acum că tot mai mulți tineri sârbi părăsesc enclavele din sud. Am, am vizitat aceste zone și populația de acolo este îmbătrânită și nu mă pot decât uh, Uh, întreba în ce măsură aceste regiuni mai au un uh, viitor. Majoritatea oamenilor, tinerilor din aceste enclave se îndreaptă spre zonele din nord, care devin uh, din ce în ce mai sârbe din punct de vedere al populației. Bine, acum vorbind în nume personal, trebuie să vă spun că am considerat că, întotdeauna că odată ce dialogul va fi purtat sub egida uh, domnului Cooper și a, doam- a doamnei Ashton, vom reuși să ajungem la o soluție definitivă. Vom reuși să stabilim niște granițe cât se poate de clare, recunoscute de Serbia. În momentul în care Serbia va ajunge la concluzia că a fost tratată corect, să-i spunem așa, Adică după ce va primi uh, uh, toate enclavele din partea de nord a, a uh, Kosovo, după ce va fi renunțat, bineînțeles, la enclavele din sud, vom reuși să ajungem la o soluție. Cred că aceasta este singura, singura măsură și atitudine posibilă. Aplicăm această politică deja în disputa dintre Israel și Palestina, autoritatea palestiniană, palestiniană așa că de ce n-am folosit-o și în cazul uh, Kosovo? Cred că ar trebui să ne gândim mai bine, trebuie să fim deschiși și să promovăm această idee a schimbului de regiuni între Kosovo și uh, Serbia. Și sunt absolut convins că odată ce lucrul acesta se va întâmpla, uh, toată lumea va accepta independența Kosovo și de asemenea acest stat va avea un uh, viitor prosper. Mulțumim, domnule Tenac. Urmează domnul Preda. Bun, mulțumesc. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc. Um, je, j'ai trois remarques, euh, tout d'abord sur le premier paragraphe. Am trei comentarii în primul rând în legătură cu primul alineat, deoarece consider că este puțin uh, naiv uh, și îmi cer scuze că sunt atât de radical, dar cred că cele cinci state care nu uh, recunosc uh, Kosovo nu pot fi mm, ușor lăsate așa deoparte. Asta nu este o chestiune uh, periferică, de mică importanță, ci este una politică foarte delicată. Și consider că raportul nu ține seama de acest lucru. E ca și cum această majoritate ar fi acceptată ușor cele 22 de state care recunosc Kosovo. Deci problema este extrem de delicată și cred că trebuie să ținem seama în mod corect și serios și de punctul de vedere al acestor state și nu le, doar să le eliminăm așa într-un scurt alineat aici. În al doilea rând, vreau să vă spun că acum câteva zile am avut în presă uh, o informație cum că 20.000 de serbi care trăiesc în nordul Kosovo au uh, cerut sprijin uh, și protecția autorităților uh, rusești, ruse. Și au existat acolo niște comentarii uh, Uh, conform cărora unii dintre ei doreau cetățenie rusă. Uh, sigur, aceste citații și aceste informații pot fi interpretate diferit, dar consider că ele sunt uh, semnificative în sensul că, iată, acești oameni nu se gândesc la noi, la europeni, și asta demonstrează o lipsă de încredere pe care unii kosovari um, o au în europeni indiferent că îi recunosc statele sau nu. Eu cred că uh, uneori presiunile făcute asupra Belgradului pot să aibă efectul uh, contrar, îndepărtând Kosovo de Europa. Cât privește aliniatul 9, care privește EULEX, se invită statele care au anunțat retragerea trupelor de poliție, deci sunt invitate să reflecteze de exemplu, situația României. Cred că aici avem un consens. Deci, nu, este, nu se pune problema să se revină asupra acestei decizii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Preda. Acum, doamna Copa. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că sunt puțin cam uh, frustrată de acest text al doamnei Lunacek. Deoarece se pare că raportarea nu acceptă realitatea că există cinci state europene care nu au recunoscut Kosovo. Oricum, acest uh, raport nu poate fi un mijloc de a exercita presiunea asupra acestor țări pentru a recunoaște Kosovo. Asta e adevărul. Uh, Eh, cred că ceea ce noi, Parlamentul, dorim să transmitem ca mesaj este un mesaj pozitiv către cetățenii kosovari, cum că au un viitor european. Și din această cauză, majoritatea eh, dintre noi susținem regimul de liberalizare al vizelor și sunt, ne place foarte mult că Comisia a inițiat acest dialog privind vizele. Cred că ă, dacă lucrăm pe acest text, putem să ne atingem acest obiectiv de a transmite un mesaj pozitiv. Trebuie însă să se înțeleagă că acele state membre care au obiecții de natură juridică sau politică nu își vor schimba poziția în afara cazului în care se găsește o soluție comun acceptabilă. În al doilea rând, în legătură cu dialogul dintre Belgrad și autoritățile de la Priștina. Eu cred că trebuie să reechilibrăm textul în acest sens, pentru că dacă îl citim în forma sa actuală, toată răspunderea revine Belgradului așa cum este reprezentat. E ca o rezultat direct a faptului că nu a fost uh, pus în aplicare acordul. Uh, și având în vedere că poliția din Kosovo a fost cea care declanșa criza anul trecut. Oricum, cred că vom avea un nou aliniat 6 cu privire la decizia de Belgradului de a relua dialogul cu Priștina. Oricum, poziția Parlamentului ar trebui să fie aceea de a condamna orice fel uh, de embargo sau de măsură unilaterală și în special recurgerea la violență, fie că vine din partea Serbiei sau a Kosovo. În fine, perspectiva europeană reprezintă un element important în acest context și trebuie să repetăm că numai dialogul este calea pe care se poate merge uh, uh, înainte în uh, toate regiunile. Decizia privind acordarea statutului de, de candidat este miza. Uh, deci deja există presiune asupra Belgradului. Cred că trebuie să subliniem și mai mult nevoia ca autoritățile de la Prișina să respecte drepturile omului uh, și să cerem uh, autorităților să încerce să facă ca uh, sârbii din Kosovo să se simtă în siguranță și să nu fie obligați să-și părăsească țara. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Copa. Domnul Broc, trei minute. Domnule președinte, voi fi foarte concis. Cred că e foarte evident faptul că Kosovo nu este recunoscut uh, Uh, de toate statele membre ale Uniunii Europene și, în plus, Kosovo mai are multe de făcut până să devină un uh, stat uh, funcțional. Se pune problema dezvoltării, sistemului juridic, principiul statului de drept, administrația, bunătăția administrației și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la conflictul ce persistă cu Serbia. E clar că toți acești factori uh, Um, sunt, reprezintă un impediment în cazul îmbunătățirii situației. Însă, în momentul în care cei din Kosovo vor reuși să amelioreze toți acești factori, atunci uh, aceste, acești factori și aceste condiții sunt întrunite deja. Trebuie să ne gândim la stabilitatea din această regiune. Conform uh, Consiliului de la Tesaloniki, am, uh, ne-am uh, asumat drept responsabilitate garantarea securității și stabilității acestei zone a Balcanilor Occidentali. Deci, prin urmare, trebuie să ne gândim la principiile noastre de bază. În cazul în care uh, Kosovo va reuși să se uh, deplaseze pe calea cea bună, o din cauza sau datorită acestor, acestei perspective europene, atunci trebuie să oferim această perspectivă europeană tocmai pentru a îmbunătăți situația. Nu, mi se pare că ar fi uh, corect să spunem că Kosovo costă prea mult. Ar costa prea mult dacă sângele ar începe să curgă în Europa. Bineînțeles, uh, un cont, uh, un conte poate să fie mult mai imperial decât noi ceilalți, pentru că, tocmai pentru că nu are acces direct la situația de la fața locului, dar noi, cei uh, oamenii de rând, dacă îmi permiteți, trebuie să ne gândim la faptul că Uniunea Europeană întotdeauna a menținut pacea. Aceasta a fost, a, acesta a fost obiectivul esențial al constituirii Uniunii Europene. Iar intervenția contelui, estimatului uh, conte, nu este nici pe departe uh, conformă cu obiectivele UE. Mulțumim, doamna Muniz. Presidente, su arbitrariedad en la concesión del uso de la palabra pasará la historia de esta comisión. Vă mulțumesc. Este o dezbatere importantă, de-a dreptul istorică pentru comisia noastră. Trebuie să spun că ar fi bine să nu facem trimitere la rezoluția 1244 din 99 a ONU. Și de asemenea, la alineatul 1 se spune că Parlamentul European s-ar bucura dacă cele 5 state membre care încă nu au recunoscut Kosovo ar putea să o facă. Dar Parlamentul European nu are nicio competență în acest sens, deci nu se cuvine ca instituția noastră să insiste în acest sens într-o asemenea rezoluție. Noi nu putem să spunem că uh, vrem să avem un asemenea obiectiv. Din potrivă, nu am face decât să uh, divizăm și mai mult părerile și așa împărțite din Parlament. Eu cred că ar trebui să evităm asemenea formulări. Apoi, acolo unde spunem că cerem Serbiei să ia măsuri și să existe încredere reciprocă, dar să nu uităm că Serbia a fost inițiatoarea rezoluției adoptată la ONU. Comisia ar trebui să recunoască măsurile pe care Serbia deja le aplică și Serbia uh, uh, aplică măsuri de liber schimb comercial, deci mergem prea departe atunci când spunem că încă nu s-a încheiat niciun acord între Serbia și Kosovo. Nu este adevărat. Țările membre ale UE au cu toate ele o atitudine constructivă față de Balcanii Occidental și cred că este un lucru bun care ar trebui menționat. Și, de exemplu, în timpul mandatului președinției spaniole s-a putut adopta cu unanimitate rezoluția din septembrie 2010. Și astfel uh, s-a purtat un dialog între Belgrad și Priștina. Și acest dialog a putut să fie menținut pentru că dacă în Uniunea Europeană uh, anumite state ar fi fost de partea Serbiei și altele de partea Kosovo, acest dialog nu ar fi putut să fie posibil. Eu cred că ar trebui mai degrabă să ne fixăm drept obiectiv obținerea unui consens mai degrabă decât să vrem unanimitate. Dacă părerile continuă să fie dezbinate, atunci nu va fi decât uh, în detrimentul Kosovo. Trebuie să respectăm dreptul internațional. Potrivit rezoluției deja menționate a Consiliului de Securitate al ONU, trebuie să folosim acei termeni și încă o dată nu este competența Parlamentului European să hotărească altfel. În plus, aș vrea să vă mai spun următorul lucru. Parlamentul European ar trebui să se concentreze pe uh, tema reformelor care ar trebui să fie operate, mai ales cele care ar trebui să îmbunătățească viața cetățenilor din Kosovo. Există probleme uh, recurente care au fost evidențiate în comunicarea Comisiei din octombrie, că e vorba despre situația economică, despre sectorul public, despre corupție, etc. Deci ar trebui să ne concentrăm pe aceste subiecte și nu pe acele puncte care oricum uh, uh sunt sensibile. Faptul că dialogul dintre Belgra și Priștina a fost reluat dovedește faptul că e important ca noi să facem tot ce ne stă în putință pentru ca acest dialog să nu mai fie întrerupt. Și oricum și Consiliul a salutat reluarea acestui dialog. Vă mulțumesc. Președintele, eu dau cuvântul potrivit unor criterii riguroase. Întâi raportorii din umbră, dacă sunt prezenți în sale, apoi, în ordine cronologică, și am ținut cont, bineînțeles, și de apartenența membrilor la grupurile po uh, politice. Am făcut o greșeală cu domnul Arlachi, pentru că eu știam că face parte din grupul ALDE și între timp face parte din grupul socialist, uh, deci a fost o greșeală, dar acestea sunt regulile pe care eu le aplic. Nu am preferințe pentru nimeni, deci uh, puteți să faceți cum doriți Însă aceasta este explicația, motivul pentru care ați primit cuvântul abia acum. Domnule Watson, sunteți ultimul care v-ați scris la cuvânt. Dacă reușiți să nu repășiți două minute, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele grupului meu, uh, uh, și având în vedere că nu este nimeni altcineva aici, cred că trebuie să susțin uh, spiritul echilibrat al acestui raport. Cred că raportoarea a făcut o treabă bună Credem că Kosovo trebuie tratat uh, corect și echitabil ca oricare altă țară, chiar dacă e una tânără, dar este una care tocmai a depășit cu succes de curând uh, o criză constituțională. Și cred că propunerile raportoarei sunt pe linia cea bună și le susținem. Watson, Vă mulțumesc, domnule Watson, și mai ales și pentru concizia dumneavoastră. Ajungem la concluzii. Cuvântul îi revine raportoarei și iarăși nu mai mult de 3 minute. Let me thank the colleagues. Bine, am să încerc. Mulțumesc colegilor, uh, celor care au susținut raportul, dar și celorlalți. Și vreau să le mulțumesc și celor care au avut niște păreri uh, critice. O să vorbesc despre unele dintre aspectele pe care le-ați menționat. Un lucru pe care mai mulți l-ați menționat se referă la EULEX și vă rog să vă spun că și eu am avut o atitudine critică cu privire la EULEX în trecut, drept care sunt într totul dispusă să văd ce informații putem obține. Dar cred că în noul mandat pe care va trebui să-l aibă misiunea EULEX va trebui într-adevăr să apară o serie de uh, reforme și vreau să lucrez în general cu cei care susțin EULEX, uh, cei care au spus că nu vor să financeze nimic pe această uh, cale, nu pot să, să colaborez, din păcate. Acum, în legătură cu domnul Bergman despre independența mass mediei, vreau să spun că uh, acele state membre ale dumneavoastră, vei spun colegului Morde, că au a avut și ele, să spunem, o serie întreagă de scandaluri, poate mai mult decât Kosovo. Pe de altă parte, în legătură cu colegii care vin din state membre care nu au recunoscut Kosovo, vreau să vă spun că aceeași formulare, practic, s-a votat cu o largă majoritate în această instituție și știm care este decizia acestor țări Uh, poate că unele dintre ele pot vor să-și schimbe atitudinea, dar problema pe care am avut-o spun special în uh, Parlamentul European este că reprezentăm Uniunea și că integrarea europeană a Kosovo este o chestiune europeană. Uh, Există o serie întreagă de probleme naționale care împiedică cele cinci state să recunoască Kosovo. Totuși, sper că vom reuși să obținem o majoritate și în această privință. Cât privește comentariile critice referitoare la progresele făcute în Kosovo, eh, vreau să vă spun că și eu în raport, și dacă îl citiți cu atenție, o să descoperiți că Uh, am exprimat aceste critici și am arătat că sunt multe zone în care trebuie să se facă uh, progrese. Deci dacă îl citiți cu atenție, o să găsiți aceste lucruri. Domnule Tanoc, am fost surprinsă uh, să spuneți că Kosovo devine o monocultură. Ei bine, dacă uh, ați fi fost mai devreme, ați fi văzut că uh, avem uh, membri ai Parlamentului uh, uh, din Kosovo, Parlamentului din Kosovo, care sunt de diverse etnii, cum ar fi și Roma, și Așcali și mai departe. Minoritatea sârbă, și știți că am avut dezbateri și în trecut, deci este reprezentată și în Sud, am mai discutat despre asta. Problema este în Nordul, am vorbit despre asta și de uh, nevoia de dialog care să conducă la rezultate pozitive. Totuși, cred că Serbia va trebui să pună în aplicare unele din aceste uh, modificări. Știu că la nivelul diplomaților s-au făcut progrese uh, importante ieri, s-a ajuns la o serie întreagă de acorduri. Problema e că ele trebuie pusă în practică Uh, și uh, uh, pentru statutul de candidat al Serbiei, bunele relații de vecinătate reprezintă o condiție esențială. Așadar, vă mulțumesc tuturor. Termenul de depunere al amendamentelor este 13 decembrie. Deci, discuția amendamentelor pe 23-24 ianuarie și votul cu ocazia aceleiași reuniuni. Vă mulțumesc. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, modificarea, ă, mă scuzați, proiectul de raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind modalitățile unei eventuale crearea unui fond european pentru democrație. Vom putea să avem o dezbatere uh, așa cum v-am anunțat cu uh, ministrul din Serbia, deci încercăm să nu depășim foarte mult timpul, dar acum dăm raportorul raportorului domnul Lambsdorff. Eh, Vă mulțumesc foarte mult, dar într-adevăr discutăm propunerea de recomandare către Consiliului privind, către Consiliu privind modalitățile creierii unui fond european pentru democrație. Care este fundalul acestei propuneri? Ei bine, primăvara arabă ne-a arătat că instrumentele Uniunii Europene în ceea ce privește promovarea democrației nu sunt suficiente. Și tocmai de aceea considerăm că ar fi uh, potrivit să avem o uh, atitudine strategică și o atitudine și o capacitate de reacție rapidă, în momentul în care această reacție rapidă este necesară. Bine, președinția actuală a preluat ideea creierii unui fond european pentru democrație, discută acum cu statele membre pe această temă. La 20 iunie, Consiliul a fost deja de acord cel puțin în principiu, cu crearea unui acest fond și asta datorită președinției poloneze. Ei bine, după o serie de discuții cu raportorii din umbră, după o întâlnire oficială cu raportorii din umbră, după consultări cu uh, SAE, cu ajutorul tuturor grupurilor parlamentare, am reușit să creăm acest text. Voi pune accent doar pe câteva aspecte și uh, aștept să le discut cu dumneavoastră dacă aveți întreba. Deci, vrem să fim mai strategici și mai rapizi. Pornind de la cele spuse de doamna Ashton, este vorba despre susținerea unei democrații profunde și uh, unei democrații în adevăratul sens al cuvântului. Deci ne referim la acele uh, state care se află într-o perioadă de tranziție. Noi încercăm să creăm parteneriate cu actorii importanți din respectivele state uh, terțe. Bineînțeles că în același timp încercăm să creăm o relație solidă între diferitele state membre care au activități de promovare a democrației. Vrem să creăm relații puternice între diferitele fundații care au asemenea activități și vom încerca de asemenea să atragem statele terțe. Și ca urmare a acestor relații strânse ar rezulta un fond fond european pentru democrație care nu ar fi neapărat prezent într-o manieră efectivă la fața locului, ci s-ar declașa automat în momentul în care uh, anumite proiecte uh, din statele terțe ar uh, fi preluate de către uh, instrumentul european pentru uh, drepturile omului. Deci, am reușit credem noi, să definim foarte bine actorii implicați în acest proces. Important este ca totul să funcționeze foarte, foarte rapid. De asemenea, important este faptul că ținem sau includem în această masă a uh, organizațiilor și a instrumentelor care ne susțin nu doar obișnuitele organizații, ci și o serie de alte organizații care până acum nu au fost uh, neapărat folosite în parteneriatele noastre. Important este să, să fim cu toții implicați în sprijinirea acelor organizații din statele terțe care, într-adevăr, uh, întrunesc absolut toate uh, um, criteriile democratice. Și ce vrem noi pentru acest uh, fond? Vrem ca sediul acestui fond să fie la Bruxelles, vrem ca informațiile cu privire la el să poată fi furnizate cât se poate de clar de către SAE. Încercăm ca în forurile de decizie cu privire la fondurile care vor fi distribuite, Parlamentul European să fie implicat. E important ca Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește fondurile folosite. Deci uh, trebuie să găsim un echilibru perfect perfect uh, din punct de vedere instituțional și acest uh, echilibru poate fi garantat, garantat doar prin intermediul implicării cât se poate de concrete a Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult, aștept discuțiile. Mulțumim. Domnule uh, Lamsford, acum are contul doamna Saifi. Două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului nostru Lambsdorff pentru observațiile dumnealui. Am avut deja ocazia să uh, dezbatem pe marginea acestui dosar. Ceea ce s-a întâmplat recent în lumea arabă ne determină să ne revezuim uh, strategia de parteneriate pentru toate aceste țări. Crearea acestui fond trebuie să fie o plus valoare reală față de programele noastre de sprijinire a democrației. Ar trebui să fie un instrument cu o structură ușoară, cu o funcționare uh, uh, cât se poate de uh, ușor de înțeles, cu un mare grad de reactivitate și flexibilitate. În plus, ar trebui să fie un instrument care să ne permită să fim mai vizibili fără ca acest instrument să poată să fie acuzat uh, de uh, uh, amestec în treburile interne a statelor vizate. Aș vrea să mai fac câteva observații. Mă întreb cât de pertinentă ar fi finanțarea directă a anumitor partide politice din acest fond. Ce garanții am avea? Oare nu ar exista riscul ca neutralitatea și echilibrul pe care ar trebui să le păstrăm să fie afectate de asemenea acțiuni? Nu ar fi oare să finanțăm fundații sau ONG-uri? Pentru ca acțiunea UE să nu fie văzută ca fiind o tentativă de amestec în treburile interne ale unui stat? O altă observație. Acest fond este uh, programat să sprijine tranziția spre democrație din țările vecine. Domeniul de acoperire al fondului însă trebuie să se extindă la întreaga lume. Și în următorii ani ar trebui să ne concentrăm eforturile uh, în țările uh, aflate în imediata vecinătate a Europei. Acest fond ar trebui să fie principala sursă de finanțare a unui program european uh, de invitare a unor personalități de viitor active în domeniul uh, democrației și al drepturilor omului, ceea ce ne permite să uh, promovăm pe acele persoane care își desfășoară activitatea în spiritul promovării democrației. Și ar trebui să avem o structură cât mai pertinentă cu putință, cum spuneam, cu o uh, funcționare foarte uh, simplificată. Nu știu ce ar fi mai bine să avem un fond concret sau un fel de fundație virtuală. Cum putem să asigurăm coerența dintre instituțiile europene, acțiunile uh, um, Serviciului European de Acțiune Externă și, în general, programele de apărare a drepturilor omului? și închei spunând că Parlamentul European trebuie să fie asociat în toate etapele de creare și uh, a acestui fond și apoi pentru monitorizarea activităților acestora. Acum are cuvântul doamna Gomes, vă rog frumos să nu depășiți două minute. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Veronic. Ea nu a putut să fie astăzi, chiar dacă este raportorul din umbra grupului nostru. Însă, cu toate acestea, dați-mi voie să vă spun că eu am fost prima care a pus în discuție ideea acesta a creierii unui fond european pentru democrație. Chiar am, fost, am făcut-o înainte de președinția poloneză, chiar dacă salut toate cele făcute de președinția poloneză. Ei bine, Veronic îmi spunea că, trebuie să vă spun la, în <laughs> numele ei, că implicarea Parlamentului European în ceea ce privește gestionarea fondului acestuia este esențială, este crucială. Prin urmare, uh, Uh, Consiliul uh, administrativ ar trebui să fie revizuit, nu ar trebui să arate așa cum arată el acum în liniile directoare, linii directoare la care lucrează acum uh, Consiliul, pornind de la ideile care au apărut. Structura care este promovată acum este foarte ambiguă. Conform ei, se prea poate ca Consiliul de Administrație să fie format din 24, 27 de reprezentanți ai celor 27 de state membre. Nu, această, o, o, o asemenea structură nu ar fi deloc flexibilă. Tocmai de aceea ar trebui să revizuim structura și să ne asigurăm că un reprezentant al Parlamentului European, care doar este reprezentarea, reprezentanța cetățenilor europeni, este uh, prezent în acest uh, Consiliu. Uh, Bine, spuneam deja că e important ca Parlamentul să fie reprezentat și uh, astfel vom garanta flexibilitatea și claritatea structurii. De asemenea, Veronic spunea că fondurile trebuie să fie alocate actorilor de la fața locului și nu uh, organizațiilor europene. Bine, această idee diferă cumva de uh, propunerea domnului raportor. Bun, acum să trec la propriile mele comentarii. Eu cred că ar trebui să îi sprijinim pe actorii uh, Uh, de la fața locului, dar ar trebui să-i sprijinim pe toți cei care sunt sau ar putea fi activi la fața locului. Uh, se prea poate ca acești actori să fie fundații sau chiar partide politice. Deci să nu renunțăm la această idee. În al doilea rând, uh, se prevede Uh, o finanțare din partea Uniunii Europene către acest fond, iar această finanțare va fi practic scăzută din bugetul alocat uh, Facilității Europene pentru Drepturile Omului. Ei bine, o astfel de mișcare ar fi greșită, pentru că acest uh, instrument este deosebit de important. Ar trebui să luăm banii de la alte instrumente, acele instrumente care nu promovează drepturile omului așa cum ar trebui. Există o mulțime de, de astfel de instrumente cu nume diferite în funcție de regiunea în care se aplică. Dar acest fond pentru democrație nu ar trebui să, ar trebui să fie folosit peste tot în lume. Doamna Lochbiller, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, propunerea de raport, mi se pare bună pe ansamblu, însă e greu să înțelegem acești, aceste referințe sau linii directoare ale Fondului European pentru Democrație. Am înțeles că acestea vor fi promulgate cândva la finele lunii decembrie. Deci nu știu în ce măsură are vreun sens să discutăm acum despre acestea, dat fiind faptul că nu înțelegem sau nu știm cu uh, cu exactitate ce se va propune. Domnule Lambsdorff, credeți că acest, acest fapt va avea vreo influență asupra calendarului nostru sau nu? Bine, și în al doilea rând, uh, am înțeles cam ce ar trebui să facă acest uh, fond, însă cu toate acestea există în continuare întrebări rămase fără răspuns. Versii și-au introdus uh, amendamente în acest sens. Consider că e important ca Parlamentul European să fie implicat. Uh, am spus de asemenea că dacă acest fond va fi finanțat din uh, bugetul uh, Uniunii Europene, atunci această finanțare ar trebui să respecte toate regulile Uniunii Europene. Și ați preluat, domnule Lambsdorff, acest amendament. Uh, Uh, de asemenea, vom introduce un amendament uh, conform căruia cerem ca doar 50%, cel mult 50% din uh, bugetul acestui fond să fie garantat din fonduri europene. Pe asta insistăm de asemenea. Și de asemenea, nu în ultimul rând, vom uh, insista asupra netăierii inutile a bugetului instrumentului european pentru uh, drepturile omului. Din păcate, uh, lucrul acesta se preconizează, însă nu ar trebui să fie permis. De asemenea, e important să nu existe dublări de, de misiuni. Există o serie de acțiuni demarate la nivel european în ceea ce privește acțiuni foarte foarte, foarte concrete în ceea ce privește protecția drepturilor omului și, de asemenea, promovarea democrației și ar fi bine să nu dublăm aceste eforturi. Vă mulțumim, doamnă Lochpiller. Urmează doamna Lözing, care încheie dezbaterea. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult. În numele grupului meu nu pot decât să spun că suntem foarte sceptici în ceea ce privește crearea acestui fond. Noi vedem foarte multe deficite de democrație care sunt generate tocmai de crearea acestui fond. Este vorba despre de, deficite de democrație care sunt generate și chiar întărite și augmentate tocmai de flexibilitatea dorită în uh, crearea acestui fond. Tocmai de aceea, eu uh, cred că vă pot spune de pe acum că vom respinge crearea acestui instrument. Cu toate acestea, dați-mi voie să fac câteva comentarii și vom introduce o serie de amendamente în acest sens. De fapt, am introdus un amendament deja, uh, un amendament foarte important pentru noi, un amendament pe care îl voi comenta acum, pe scurt. Bine, bineînțeles că nu are niciun sens să vă, să vă citesc acum tot amendamentul, voi încerca să fac un rezumat. Uh, noi eh, suntem de părere că, suveran, că suveranitatea trebuie să fie păstrată, conservată. Considerăm că acest instrument nu are dreptul să fie abuzat în alte eh, scopuri. Punem accent pe controlul parlamentar și pe controlul bugetar și, de asemenea, din punctul nostru de vedere, înainte de oferirea fondurilor, o, o instanță superioară ar trebui să evalueze primitorii de fonduri. Și, de asemenea, această instanță superioară ar trebui să evalueze, de asemenea, modul în care au fost folosite fondurile. Mulțumesc! Legii. Mulțumesc, doamna Luzing. Îmi cer scuze pentru colegii Preda și Șarus Volski. Nu pot să vă dau cuvântul, o să mai vorbim pe data de 8 decembrie, când va avea loc dezbaterea domnul ministru ne uh, așteaptă. Domnule Lambsdorff, dacă vreți să faceți observații, nu mai mult de trei minute, vă rog frumos. Domnule președinte, voi face tot ce îmi stă în putere. Mă așteptam la comentariul domnului Sarius Volski, însă, din păcate, nu voi avea parte de el astăzi. E bine, ce pot să spun? E clar că cam toți colegii sunt de acord că Parlamentul European, dată fiind natura acestui uh, fond, trebuie să fie implicat în crearea și administrarea sa. De ce? Pentru că Parlamentul European este practic reprezentant al cetățenilor europeni și de asemenea este un garant al democrației. Deci, tocmai de aceea cerem această implicare solidă a Parlamentului European. Bun, mai există și alte puncte care trebuie să fie discutate. Care ar fi acestea? Veroni propunea că ar trebui să ne adresăm direct actorilor de la fața locului. Se pune întrebarea dacă am putea face într-adevăr lucrul acesta, dat fiind faptul că structura flexibilă se află la uh, Bruxelles. E clar că nu există la Bruxelles know-how-ul necesar pentru uh, atragerea și finanțarea actorilor de la fața locului. E clar că vor, trebui, va trebui să găsim intermediari. Bun, în ceea ce privește nu mai mult de 50% din finanțare din bugetul european, despre asta mai trebuie să discutăm. Doamna Saifi, de asemenea, vorbea despre modul în care trebuie să-i abordăm pe actorii politici. Eu spuneam de la bun început că nu vrem să finanțăm partidele politice, însă cu toate acestea există situații, bineînțeles, în care există o serie de mișcări care sunt practic impulsionate de, de partidele politice. Uh, în cazul în care într-un stat se organizează pentru prima dată alegeri uh, libere, uh, Oare n-ar trebui să sprijinim uh, partidele politice? Ei bine, acestea sunt tot felul de nuanțe, tot felul de, de aspecte care va trebui să fie discutate în continuare. Doamna Lochbiller spunea uh, ceva despre acești terms of reference. Ei bine, nu am prea multe informații cu privire la modul în care este tratat acest aspect de către Consiliu. Am înțeles că cei de la Consiliu vor amâna deschide uh, discuțiile, însă vom mai vedea. Ei mă întrebați dacă calendarul nostru va fi uh, cumva Uh, schimbat din cauza discuțiilor din Consiliu. Nu, eu am stabilit acest calendar al nostru astfel încât, este un calendar foarte, foarte larg uh, și este stabilit astfel încât uh, să putem discuta în paralel cu discuțiile aflate în curs la celelalte instituții europene. Și încă un punct foarte important al doamnei Saifi, persona, persoanele cu potențial, tinerii acti, activiști. Da, activiști, da, e un aspect important. E vorba aici despre oameni pe care Uniunea Europeană trebuie să îi sprijine. Bine, văd că domnul președinte se uită deja la ceas. E clar că trebuie să vă mulțumim. Voi uh, să vă mulțumesc. E clar că vom mai discuta despre lucrul acesta și să nu uitați de întâlnirea mâine, de mâine cu uh, premierul polonez. Mulțumesc. Cum am spus, pe data de 8 decembrie vom avea prima discuție în baza proiectului de raport. Acum a fost numai o discuție preliminară și din cauza întâl- întâlnirii cu domnul ministru a trebuit să ne grăbim. E foarte bine că ți-a amintit și vizita ministrului Uh, de externe polonez de mâine. Oricum, uh, uh, ultima discuție și votul va avea loc în luna februarie anului viitor. Acum trecem, deci, la următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul Vuc Jeremic, ministrul afacerilor externe al Serbiei, care așteaptă pe hol și rog ușerii să lase să intre în sală. Buongiorno, possiamo proseguire. Bună ziua! Continuăm și urăm bun venit domnului Vuc Jeremic, ministru al afacerilor externe al Serbiei și în numele tuturor îl felicităm deoarece Comisia Europeană a recomandat Consiliului să se ofere Serbiei statutul de țară candidată la aderarea pentru uh, la Uniunea Europeană. Și nu putem uh, să negăm faptul că este o justă recunoaștere a eforturilor depuse de țara dumneavoastră, a reformelor uh, care deja au fost puse în practică. Pe de altă parte, știm că drumul este încă lung înainte de uh, uh încheierea acestui uh, lung parcurs de negociere a aderării și sperăm că și uh, Consiliul la rândul său va face recomandarea pe care o așteptăm cu toții. Statutul de țară candidată, așa cum știe toată lumea, depinde de îndeplinirea unei condiții și în cazul Serbiei este vorba de îmbunătățirea relațiilor cu Kosovo. Și așa cum am putut să constatăm uh, uh, în timpul dezbaterii precedente, este vorba despre o problemă delicată, spinoasă, dar cel mai bine este să dai dovadă de uh, pragmatism în asemenea circumstanțe. Și știm că dialogul cu uh, uh Priștina, care a fost lansat în luna mai um, a fost reluat, iar relațiile dintre comunitatea uh, kosovară și sârbă nu sunt încă optime. Mai rămân anumite aspecte care încă nu au fost abordate în acest dialog, unele au fost chiar uh, suspendate sau uh, discuțiile au fost uh, încetinite. Știm că recent s-a ajuns la o înțelegere, de exemplu, în ce privește recunoașterea diplomelor, dar uh, o, o soluție globală încă nu a fost găsită. Despre aceste subiecte am dorit să dezbatem cu dumneavoastră și nu numai. Vă dau imediat cuvântul pentru ca apoi și colegii să aibă ocazia să vă adreseze întrebări. Aveți cuvântul, domnule ministru. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule uh, și președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor, distinși europarlamentari, vă mulțumesc că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră și m-ați invitat să vin aici pentru a discuta despre viitorul și perspectivele europene ale Balcanilor Occidentali, începând cu Serbia. Știu că este un moment dificil în Uniunea Europeană care, în care se discută multe chestiuni controversate și care prezintă un interes mai mare pentru alegătorii dumneavoastră Așa că apreciez foarte mult că v-ați găsit timpul în această după-amiază să discutați cu mine. Uh, Europa, iată, se schimbă chiar în fața ochilor noștri uh, și uh, nivelul și amploarea dezbaterii crește cu privire la calea pe care trebuie să o ia aceste modificări. Oamenii își pun întrebări cu privire la succesul proiectului european până acum și direcția în care se îndreaptă, având în vedere confruntările. Dar, fără niciun fel de îndoială, procesul european a condus la succese importante în ceea ce privește Mm, să spun, obiectivele pe care și le-a propus de la bun început, și anume acela de a asigura o pace uh, solidă și uh, durabilă pe teritoriul european. E bine, uh, nu mai putem, într-adevăr, să ne închipuim vreun conflict pe teritoriul european. Și cred că poate că gândirea asta acum poate să nu mai fie atât de mm, importantă având în vedere dificultățile cu care se confruntă spațiul european. Dar cred că ăsta este un punct la care uh, trebuie încă să se ajungă în unele părți ale Europei, precum uh, cea din care vin eu, din sud-vestul Balganilor. De aceea, cred că uh, pentru noi garantarea vieții, prosperității, stabilității trebuie și nu se pot face decât în contextul unei păci durabile și în Balcani. Cred așadar că singurul cadru în care uh, poate să avanseze acest proces este cel al aderării la Uniunea Europeană. Și sper, într-adevăr, că acest proces uh, Uh, va rămâne deschis tuturor țărilor din Balcanii Occidental, pentru că este vorba în primul rând despre o europenizare. Este vorba de adoptarea normelor, regulilor și standardelor Uniunii Europene, uh, respectarea achiului comunitar, uh, respectarea criteriilor de la Copenhaga. Și Ceea ce pot să vă spun uh, acum și aici este următorul lucru. Nu, nu este neapărat uh, uh, uh, poziția finală a acestui proces, ci e vorba de a putea continua reformele. Știu că are loc o dezbatere foarte aprinsă, cel puțin în unele părți din Europa, dacă a venit sau nu momentul să acceptăm noi, noi state membre, e posibil să o facem. Uh, Eh, câte etape și niveluri vor fi și așa mai departe. Dar vreau să subliniez eh, faptul că atunci când este vorba de Balcanii Occidentali, cu excepția Croației, aceste decizii nu se referă în acest eh, moment la statutul de membru. Și mai cred că această europenizare continuă a Serbiei și a restului Balcanilor Occidentali nu pot să fie decât, în primul rând, în interesul cetățenilor sârbi, dar și al uh, tuturor uh, cetățenilor europeni. În acest context, așadar, aș uh, dori să abordez această decizie Uh, referitoare la 9 uh, uh, decembrie care va fi o zi foarte importantă pentru Balcanii Occidental, pentru că atunci Croația va semna tratatul de aderare. În ciuda tuturor dificultăților din Uniunea Europeană, în ciuda crizei care continuă, Iată că această dată de 9 decembrie va reprezenta o veste foarte bună pentru Balcanii Occidentali, pentru că Croația va semna tratatul de aderare. Cred însă că la fel de important uh, ca și semnarea tratatului de către Croația, este și semnalul care va fi transmis uh, de la Bruxelles uh, cu privire la ce urmează să se întâmple după aceea, adică după ce aderă Croația. Și există o serie întreagă de oameni, de analiști care, din întreaga lume care spun că trebuie să fie acum un moment de pauză, de oprire, de reflexie, de consolidare a casei uh, europene înainte de a um, trece mai departe și de a accepta noi uh, candidați. Uh, deci simbolismul acestei zile de 9 decembrie va fi foarte puternic, inclusiv uh, Uh, acest aspect al uh, continuității uh, implicării cu Balcanilor de Vest. În ultimii doi ani, în Serbia, am avut progrese, aș zice, excepționale. Reforme foarte puternice și Comisia Europeană pe 12 octombrie a luat notă de acest progres făcut în ultimele 24 de luni în care s-au făcut aceste reforme importante în uh, țara mea. Dacă vorbim despre economie, cred că rezultatele vorbesc de la sine în special având în vedere această uh, recentă criză în spațiul european. Și uh, trebuie să vă spun că Serbia uh, are o lege care limitează raportul datoriei la GDP la 45 la sută. Suntem singura țară OECD din a cărei Uh, um, categorie de risc uh, în ceea ce privește investițiile a câștigat uh, și în ceea ce privește um, ratingul de credit de către agențiile de credit. Așadar, iată că prezentăm o poziție solidă din acest, din acest punct de vedere. Când vorbim despre tribunalul de la Haga, asta este uh, o chestiune care ține de trecut, de anii 90. Deci nu, această problemă nu se mai pune. Guvernul Serbiei uh, a lucrat din greu pentru a coopera cu tribunalul de la Haga. Nu mai există persoane uh, urmărite care uh, Uh, iar în ceea ce privește cooperarea regională, vreau să vă spun că mm, relațiile uh, de la, din Balcani uh, sunt, sunt bune, deci nu mai avem relații tensionate, așa cum am avut începând cu anii 90. Deci asta se datorează eforturilor făcute de către guvernul Serbiei și întregului proces de uh, reconciliere. Și chiar atunci când uh, vorbim de chestiunea cea mai delicată, și anume chestiunea Kosovo, pe care înțeleg că tocmai ați discutat-o, într-adevăr, una foarte delicată pentru toate părțile implicate, e bine, cred că chiar și aici putem spune că s-au făcut progrese serioase uh, față de Uh, în, uh, având în vedere de, de, dialogul care a început între Belgrad și Priștina uh, care au fost de fapt rezultatul la acelei rezoluții comune înaintate adunării generale a Națiunilor Unite pentru a cere inițierea acestui dialog, care a și început și, de fapt, pentru prima dată în istoria negocierilor directe dintre cele două părți, au început să apară rezultate. Și cred că acest lucru poate nu este apreciat suficient. Și vreau să uh, subliniez angajamentul nostru, cât și a celorlalte părți implicate în acest dialog. Cred așadar că este foarte important ca acest dialog să continue, în ciuda faptului că există de multe ori diferențe serioase de uh, poziție și de puncte de vedere spend too much time talking. Um, it is an important uh, decision when it în orice caz, uh, decizia cu privire la Balcanii de Vest care, a fost luat, care va fi luată pe 9 decembrie va fi una foarte importantă. Sper din tot sufletul că vom primi vești bune cu această ocazie. Bine, dacă nu vom primi vești bune, vă asigur că nu va veni în sfârșitul lumii. Guvernul în numele căruia vorbesc și va păstra angajamentele vis a -vis de Uniunea Europeană. Noi considerăm că integrarea europeană este în interesul cetățenilor noștri și este de asemenea în interesul regiunii din care provenim. Însă, să nu uităm și de efortul uh, credibil pe care trebuie să-l depună Uniunea Europeană. Avem aici două părți implicate și sper că în continuare vom uh, discuta într-o manieră încununată de succes. Până acum am avut 24 de luni fructuoase și sper că și pe, viitor, și pe viitor vom avea discuții la fel de fructuoase, pentru că doar așa vom putea să ne atingem obiectivele comune. Și acum, doamnelor și domnilor, sunt dispus să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. În mod de absolut de înțeles, nu avem timp prea mult la dispoziție și am să vă rog pe toți să vă respectați timpul de vorbire alocat. Începem cu domnul Cucan, care este președintele delegației interparlamentare cu Serbia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-i urez uh, bun venit, domnule ministru și doamne ambasador. De la bun început ați spus că veniți în fața noastră într-un moment foarte important pentru Balcanii de Vest, pentru Serbia și pentru Uniunea Europeană. Asta deoarece timpul uh, ce va, se va scurge între recomandarea Comisiei și decizia Consiliului este crucial. În continuare putem să influențăm concluziile Consiliului European. Sper că aceste concluzii vor fi pozitive și vor fi vești bune adresate Serbiei și celor altor state din regiune. Domnule ministru, am înțeles care este situația politică a statului dumneavoastră. Alegeri anul viitor, o, o situație tensionată în nordul Kosovo, o campanie electorală. Noi sperăm că și următorul guvern din Serbia va fi la fel de angajat ca și actualul pe calea europeană și, bineînțeles, noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a-l ajuta. Știu că va fi greu să se, să, să se obțină rezultate bune, foarte bune la uh, alegeri, uh, pornind de la niște slogane uh, pro-europene. Haideți să spunem lucrurilor pe nume, cu siguranță aceste alegeri vor reprezenta un test al maturității dumneavoastră politice. Noi sperăm că, în, că veți avea succes. Vreau să vă pun doar o singură întrebare. Am văzut cu toții raportul, însă dați-mi voie să vă întreb care ar fi evaluarea dumneavoastră asupra modului în care ați reușit să uh, îndepliniți toate criteriile. Care este poziția dumneavoastră? Minunat! Acum domnul Cacin, <laughs> raportor pentru Serbia. Două minute și dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule ministru, doamna ambasador, bun venit. Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce ați reușit să realizați în ultimele luni. Vă asigur că vom continua monitorizarea progresului Serbiei. Tocmai de aceea prima lectură a raportului de țară privind uh, Serbia va avea loc aici în Parlament și acest uh, raport va fi adoptat cândva în martie. Deci vom avea trei luni la dispoziție pentru a vă ajuta în continuare. Sper din tot sufletul că după data de 9 decembrie veți avea nu doar patru vecinii, membri ai Uniunii Europene și două state vecine care sunt state candidat, ci sper că și dumneavoastră veți, că și Serbia va fi stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Sper că următorul stat de pe, de pe lista acestor state doritoare de, stat, de a primi statutul de membru al Uniunii Europene va fi Muntenegru. Doar câteva lucruri. Discutam cu vicepreședintele Kosovo despre punerea în aplicare a acordurilor uh, încheiate până acum. Știu că acum câteva zile serviciul dumneavoastră juridic a pregătit poziția ministerului dumneavoastră cu privire la punerea în aplicare și am înțeles că aveți uh, rezerve puternice în ceea ce privește posibilitatea de punere în aplicare. Bine, toată lumea se așteaptă de la dumneavoastră să puneți în aplicare absolut tot ceea ce s-a încheiat până acum și tocmai de aceea aș vrea să aflu explicația dumneavoastră. Sunteți o parte a soluției sau o parte a problemei? E posibil sau așteptăm de la dumneavoastră ceva ce dumneavoastră nu puteți uh, să ne oferiți? Noi suntem afocați ai Serbiei, încercăm uh, să anticipăm evenimentul fericit de la 9 decembrie, dar vă întreb acum, acest eveniment fericit va avea loc sau nu? Urmează domnul Brock. Un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule ministru de externe, intervenția dumneavoastră a fost interesantă din punctul meu de vedere și puteți să fiți sigur de faptul că grupul uh, meu va sprijini uh, punerea în aplicare a deciziilor luate la Salonic în 2003. Noi considerăm că aceste criterii sunt deosebit de importante și acest uh, ajutor la care ne-am înhămat este esențial pentru uh, asigurarea stabilității din Balcanii de Vest, stabilitate care este deosebit de importantă pentru noi toți. De asemenea, să ne gândim la reformele propuse care sunt deosebit de importante pentru statele în care trebuie să fie puse în aplicare. Uh, fie că există sau nu o perspectivă europeană, aceste reforme care vizează combaterea corupției, promovarea principiului statului de drept, dezvoltarea economică, etc., etc., sunt deosebit de importante pentru populațiile în sine și nu doar pentru Uniunea Europeană toate acestea, perspectiva europeană poate fi de ajutor în punerea în aplicarea acestor reforme, e drept. Și tocmai de aceea nu pot decât să spun că izbucnirea naționalismului, activităților naționaliste în zona ne, ne, uh, ne descurajează într-o oarecare măsură, însă aceste, aceste activități nu apar în uh, Serbia, ci din potrivă, Serbia văd că colaborează strâns cu uh, uh, Tribunalul Penal Internațional, încearcă să combată corupția, încearcă să, să-i pedepsească pe cei ce se fac vinovați de crime de război, etc., lucru pe care nu putem decât să îl salutăm. Și acum dați-mi voie să vă pun întrebarea mea. Care considerați că va fi evoluția din uh, regiunea în care se află uh, statul dumneavoastră? Cum evaluați situația din Bosnia-Herzegovina? Vedeți că acolo nu există încă un guvern. Se pare că Bosnia-Herzegovina va bate recorduri uh, Belgiei în ceea ce privește imposibilitatea de creare a unui guvern. Vă mulțumim. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Vigenin. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Socialiștilor și Democraților vă urez bun venit, domnule Jeremic, și vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ați găsit câteva momente ca să discutați cu membrii comisiei noastre. Sincer vorbind, trebuie să recunoaștem faptul că Serbia a făcut foarte multe eforturi, mai ales în ultimii doi ani. Când mi-aduc aminte cum era situația în 2009, îmi dau seama cât de departe am ajuns. Și cred că meritați aplauze dar poate că le-ați primit sub forma recomandării Comisiei pentru Consiliu pentru a vi se acorda statutul de țară candidată. Eu cred că una dintre principalele misiuni ale UE în politica de extindere este să sprijine guvernul sârb în eforturile sale de a grăbi aderarea Serbiei la UE. Acum când vă veți schimba statutul, deci veți deveni țară candidată, nu va fi decât primul pas pe acest lung, drum lung, care sper că vă va duce până la aderarea efectivă. Și vor exista multe obstacole. Nu are sens să mai continui această analiză. Eu mă bucur că Serbia primește această încurajare. Dar nu putem să uităm și scepticismul unora dintre statele membre, care nu consideră că e bine ca Serbia să primească acest statut. Și atunci vă întreb, ce dorește să facă guvernul dumneavoastră pentru a convinge pe acele state care sunt cele mai sceptice? Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Lunacek. Vă rog pe dumneavoastră să respectați un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să urez bun venit domnului ministru și doamnei ambasador. Sunt de acord cu toți cei care au afirmat că data de 9 decembrie va fi o zi foarte importantă nu numai pentru Serbia, ci și pentru întreaga regiune a Balcanilor Occidentali. Și sper că și uh, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina nu sunt departe din momentul în care vor demara negocierile. Comisia a spus că recomandă acordarea acestui statut uh, de țară candidată, dar s-a spus foarte bine că exista această condiție de menținerea dialogului dintre Serbia și Kosovo. Și în urmă cu un an deja, domnule ministru, ați afirmat la New York că erați de acord cu ideea acestui dialog și, într-adevăr, el a avut loc, dar, din câte știu eu, doar recent s-au reluat discuțiile, iar de la începutul lunii iulie s-a ajuns la mai, mult, a ajuns la mai multe acorduri, dar care nu au fost puse în aplicare și mai ales de Serbia nu au fost puse în aplicare. Și atunci, puteți să-mi explicați de ce uh, a existat această întrerupere a, a dialogului și de ce, de exemplu, nu mai vreți să discutați de uh, aranjamentele uh, vamale? Pentru că deja în 2009 se discutase despre aceste um, aspecte și am crezut că Serbia le acceptase. De ce acum nu mai sunteți de acord? Și când aveți de gând să aplicați acordurile cu privire la uh, cadastru, la uh, registrul societăților comerciale? Pentru că numai astfel o adevărată cooperare poate să fie pusă pe picioare între Serbia și uh, Kosovo. Nu e suficient să semnați acordul, acestea trebuie și puse în aplicare. Vă mulțumesc, doamnă Cec, Acum are cuvântul domnul Tanok și pentru dumneavoastră o și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din suflet domnului ministru și doamne ambasador. Vreau să vă felicit pentru faptul că v-ați îmbunătățit guvernanța și că vă bucurați de creștere economică mai există rezerve în ce privește transparența proceselor de privatizare și faptul că vă bucurați de creștere economică într-un climat economic atât mondial atât de sumbru este de-a dreptul lăudabil. Și așa cum a spus și dumneavoastră, nu ați fost foarte afectat de criza economică. Grupul meu sprijină uh, acordarea statutului de țară candidat Serbiei cât mai repede cu putință. Croația deja a, și-a terminat parcursul. Noi dorim succes și uh, Macedoniei și celorlalte țări din zonă, dar știm că um, Europa a obosit oarecum Uh, în urma acestor procese de extindere care uh, durează ani la rând. Dar dacă îmi dați voie, aș vrea să vorbesc din nou și eu despre dialogul dintre uh, Priștina și Belgrad și despre inițiativele doamnei Ashton și domnului Cooper. Concret, la ce vă așteptați de pe urma acestui dialog? Împărtășiți punctul meu de vedere foarte personal că comunitatea internațională nu va mai avea cu ce să își financeze această prezență masivă în Kosovo și că mai devreme sau mai târziu va ajunge un alt acord pe masa negocierilor pentru a se menține pacea în regiune. Mulțumim, domnule Tano că Acum are contul domnul Severin, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Având în vedere faptul că progresele Serbiei pentru a ajunge la înălțimea așteptărilor noastre și la înălțimea așteptărilor comunității internaționale depinde, depind, mă scuzați, foarte mult de relațiile dumneavoastră cu Kosovo și și de atitudinea publicului. Vă rog să îmi spuneți mai multe despre felul în care uh, uh, văd oamenii din Kosovo uh, eforturile pe care le fac autoritățile pentru a se apropia de Europa. Și cred că trebuie să uh, ținem cont și de atmosfera creată în urma predării generalului Mladic uh, uh, pentru a fi judecat de Tribunalul Internațional de la Haga. Mulțumesc, spune președintele. Acum, doamna Copa, raportă din umbră pentru Serbia. Și pe dumneavoastră vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Copa. Urez și eu bun venit, domnului ministru. Vreau să felicit să felicit Serbia pentru progresele făcute în ultimul an la nivelul democratizării, al procesului de reconciliere am și o întrebare tot despre Kosovo. Ne bucurăm de faptul că s-a reluat dialogul. Sperăm să existe noi rezultate, rezultate pozitive, însă informațiile pe care le putem citi în presă sunt destul de contradictorii. Ne puteți da versiunea dumneavoastră și perspectivele de viitor. Chiar vă așteptați la un rezultat pozitiv de pe urma acestui proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul Kovacev, tot un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Bine ați venit în Parlamentul European. Puteți fi sigur de faptul că majoritatea membrilor din acest Parlament sunt uh, fani ai Serbiei și uh, sprijină eh, progresele făcute de țara dumneavoastră și vom continua să vă sprijinim și Serbia nu numai că va deveni țară candidată, dar uh, în curând va fi și o țară membră. Aș vrea să vă pun o întrebare pentru că mă inspir din experiența țării mele, a Bulgariei, de a se descotorosi de trecutul uh, comunist. Și, domnule ministru de afaceri externe, vreau să vă întreb cum stau lucrurile în Serbia. mai este de, act- de actualitate în uh, țara dumneavoastră uh, uh, să se vorbească despre fostele servicii secrete și de uh, arhivele uh, stabilite de aceste uh, servicii secrete, pentru că știu că recent uh, Ministrul de Interne al Macedoniei a cerut uh, să primească uh, o parte din arhivele foste Republici Federale Iugoslavia care privesc țara sa. Și știu că a existat și o declarație a ministrului rus Lavrov despre posibilitatea de a acorda cetățenia rusă uh, cetățenilor uh, sârbi din nord pareiškime, jūs... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ministru, spuneați că Kosovo este o temă foarte sensibilă. Dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare în acest context. Știți că Rusia încearcă să găsească și chiar găsește paralele între situația din Kosovo și situația din uh, Osetia și Abhazia de Nord. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la Abhasia și Osetia. Care este tipul de comunicare existent pe aceste teme între Rusia și Belgrad? Un minut, per favore. Mulțumesc, domnul Tăcheș, un minut. Elnök ministerul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, doamna ambasador, Am avut deja o întâlnire cu doamna ambasador și am vorbit despre aceste procese penale care sunt uh, discriminatorii. Ne temem că aceste proceduri colective vor fi uh, din nou introduse, dacă nu au fost deja introduse. Care este situația? Ați rezolvat toate conflict conflictele existente între dumneavoastră și comunitatea maghiară? Am avut uh, conflicte de același tip în România. Mm, tocmai de aceea vă întreb care este situația în uh, Serbia. Există o serie de, minori- de comunități uh, din Serbia care sunt, uh, sunt uh, discriminate de către dumneavoastră și identitatea lor este pur și simplu radiată. La ultimul rencesământ s-a constatat clar care este situația. Bine, în acest context recunosc că trebuie să vă și felicit I-ați uh, promis uh, domnului Orban că Balcanii de Vest nu vor rămâne o groapă neagră la nivel european. Vă mulțumim și acum doamna Boțcurt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit și dați-mi voie să vă adresez două întrebări. Serbia arată că este serioasă pe calea integrării sale europene. Dați-mi voie să vă pun uh, câteva întrebări cu privire la criteriile de la Copenhaga, esențiale pentru aderarea la Uniunie, uh, Uniunea Europeană. Bineînțeles că este important și modul în care statele tratează conflictele. Eu vă întrebam uh, la o ședință anterioară care este situația din Sanciac. Eu, dumneavoastră îmi spuneați că situația este gravă mm, și dar nu mi-ați spus cum vreți să o rezolvați. Pentru că atitudinea unui stat vis-a-vis -vis de asemenea conflicte e esențială atunci când vine vorba despre aspirațiile europene. În al doilea rând, am văzut că în ultima perioadă au apărut o serie de persoane care au fost deferite curții din uh, Haga. De ce abia acum? Sara Mulțumim, doamnei. Boscurt, lăsăm acum timp domnului ministru să răspundă, mult mai puțin decât ar fi avut nevoie. Sunt convins, ați primit foarte multe întrebări. Vă rog să încercați să răspundeți la cât mai multe dintre ele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că voi reuși să răspund la majoritatea dintre întrebările adresate. Au fost atât de multe. Uh, Vreau să încep prin a, întreb, a răspunde la întrebarea cea mai simplă, o întrebare a domnului Cucan. Uh, vorbeați, uh, ne întrebați uh, care este atitudinea guvernului nostru. Bine, sunt subiectiv, dar trebuie să vă spun că am încercat să depunem eforturi solide. Bineînțeles că evaluările sunt făcute de alte persoane decât noi. Uh, Însă, cred că raportul uh, Comisiei Europene este unul pozitiv pe ansamblu. În acest document se spune în primul și în primul rând că um, Serbia își respectă responsabilitățile ce decurg din acordul de stabilitate și parteneriat. Bine, momentul în care ne aflăm nu este unul facil, însă cu toate acestea reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și o vom face și pe viitor. Dacă serbii ne vor da un nou mandat anul viitor, vă asigur că vom continua pe aceeași cale a reformelor. reforme în diferite uh, domenii și bineînțeles că vom sprijini de asemenea procesul de reconciliere uh, din Balcani, un proces pe care l-am sprijinit uh, în ultimii ani. Bineînțeles că vom respecta promisiunile făcute, obiectivele strategi, strategice, Acum că acestea ne vor aduce sau nu în sânul Uniunii Europene, eu nu cred că aceasta e o întrebare la care trebuie să răspundem acum și aici. Dar europenizarea a Serbiei, adaptarea de, adoptarea de către Serbia a standardelor și reglementărilor uh, europene, cred că ar trebui să reprezinte o prioritate indiferent care ar fi situația politică din momentul de față. Bine, voi încerca să răspund uh, în comun mai multor întrebări, pentru că au avut o structură comună. Însă, mai întâi de toate, vreau să mulțumesc uh, domnului Cacin, care întotdeauna ne-a sprijinit și a spus permanent că ne aflăm uh, practic pe aceeași lungime de ună, undă și că nu suntem o parte a problemei, ci din potrivă o parte a soluției. Acordurile care au fost deja încheiate și care vor fi pe viitor încheiate um, în cadrul dialogului între Belgrad și Priștina vor trebui să fie aliniate legilor, regulilor, legislației. Trebuie să uh, respecte legile și Constituția Serbiei. Comisia Europeană spune în documentul său că cadrul legislativ al Serbiei uh, respectă standardele și principiile europene și instituțiile serbe sunt bine dezvoltate. Deci trebuie să respectăm aceste instituții, trebuie să respectăm uh, legile și Constituția Serbiei. Cred că una dintre valorile esențiale ale Uniunii Europene este tocmai acest respect vis-a-vis -vis de reguli. Deci, orice am face, va trebui să facem pornind de la legi și reguli. Asta vom face noi pe viitor cu multă bună credință. Bineînțeles că vom uh, ține cont de soluția negociată a acestei uh, probleme deosebit de delicate. Nu vom pierde acest lucru uh, din vedere niciodată. Cred că acest dialog are o șansă de a, se, de a fi încununat cu succes. Până în momentul de față au existat o serie de, dove- de domenii care au fost rezolvate. Bine, există o serie de alte domenii care trebuie în continuare să fie discutate și rezolvate. Mi-aș dori ca mi-aș fi uh, dorit ca aceste domenii să, și aspecte să fie fost rezolvate înainte de declarația unilaterală a independenței de către guvernul din uh, Priștina, dar asta este situația. Acum, cu bună credință, nu putem decât să negociem și să găsim soluții pentru toate aceste probleme. Însă vreau să vă amintesc că motivul pentru care am reușit să ne adunăm 28 de state, dintre care 6 au o Uh, atitudine vis-a-vis -vis de uh, independența așa numitei Republici Kosovo, în timp ce celelalte au o cu totul altă opinie, ei bine, motivul pentru care am reușit uh, să ne adunăm cu toții și să discutăm este tocmai dorința noastră a tuturor de a aduce normalitate în teritorii. Noi nu încercăm acum să și nimeni nu încearcă să dovedească că Kosovo este un stat independent. De asemenea, nimeni nu încearcă acum să, să demonstreze că Kosovo este o parte componentă a Serbiei. Nu. Noi încercăm acum să găsim un numitor comun între părțile implicate și dacă vom continua să facem lucrul, lucrurile în felul acesta, cu siguranță vom ajunge să, ajung, să avem un rezultat pozitiv. Bine, încă o dată, în, pe parcursul acestor negocieri nu încercăm să dovedim că una dintre părți are dreptate în timp ce cealaltă se înșală. Nu. Obiectivul nostru este acela de a normaliza uh, viața cetățenilor care trăiesc în uh, regiuni uh, măcinate de conflicte de genul acesta, conflicte politice. Brock's question, and, and I hope somebody Vreau să răspund și domnului Bro, care nu se mai află în sală, dar uh, probabil că cineva îi, trans- îi va transmite răspunsul meu. Serbia este implicată în activitățile regionale, în iniți- inițiativele regionale. A făcut uh, pași importanți uh, în conformitate cu achiul Comisiei. E, uh, Serbia este implicată în absolut toate organizațiile care luptă pentru normalizarea uh, situației din Balcanii de Vest. Până acum, uh, nimeni nu s-a plâns de activitatea Serbiei, care este mai mult decât membru al tuturor organizațiilor și inițiativelor, este chiar președintele tuturor acestora. Deci, până acum, nimeni nu s-a plâns de modul în care Serbia s-a uh, s-a comportat în statutul său, în funcția sa de președinte al acestor inițiative. Și acest fapt nu cred că face nimic altceva decât să dovedească seriozitatea cu care Serbia își asumă rolul regional. Este o dovadă clară a modului în care Serbia evaluează viitorul Balcanilor de Vest. Uh, bine, în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, poziția noastră este clară, acceptăm și recunoaștem uh, suveranitatea și integritatea uh, acestui stat și a oricărui alt stat membru al ONU. Asta, uh, spune asta pentru a vă răspunde și la întrebarea cu privire la Abhazia și Oseția. Serbia respectă toate reglementările ONU și tratatul de la Helsinki. Orice fel de stat membru al ONU este independent și uh, integritatea sa nu poate fi uh, văduvită din punctul de vedere al Serbiei. Iar acest principiu se aplică, din punctul nostru de vedere, tuturor statelor la nivel mondial. Acum, în ceea ce privește întrebarea doamnei Luna, ce cu privire la punerea în aplicare. Vreau să vă spun că au trecut uh, niște lune, luni foarte dificile pentru noi. Dacă există un proces de negociere, bineînțeles că toată lumea se așteaptă ca problemele ce apar uh, într-un anumit spațiu geografic vor fi rezolvate în cadrul negocierilor. Dacă discuțiile ajung într-o fundătură, nimeni nu își trimite armatele ce s-a întâmplat pe 25 iulie a fost practic o mișcare a uh, unităților speciale de la Priștina, o mișcare care nu a fost anunțată nimănui cel puțin Eulex, CAFOR sau uh, alți actori internaționali cheie, nu au fost informați cu privire la aceste mișcări. Și acum se pune întrebarea dacă problemele se soluționează în cadrul unui dialog sau uh, se soluționează cu ajutorul puterilor militare. Bine, dialogul, bineînțeles că e unul dificil. Se încearcă rezolvarea unor teme care s-au tot acumulat de-a lungul timpului. Uh, a unor uh, teme care au crescut în însemnătate de-a lungul anilor. Dacă o rundă de negocieri nu aduce o soluție pe placul uneia dintre părți, să însemne lucrul acesta că respectiva parte are dreptul să-și trimită trupele armate, uh, ei bine, această parte și-a trimis uh, armata și prezența armatei a generat o tensiune imensă în uh, nordul Kosovo și a determinat practic pe cetățenii de acolo să iasă pe străzi, să blocheze uh, străzile. 97% dintre cetățenii din nordul Kosovo au niște idei cât se poate declare cu privire la viitorul lor. Aceasta este o, un element important al ecuației. Dacă folosești armata de fiecare dată când rezultatul unei runde de discuții nu îi ție pe plac, atunci nu știu cât de departe vom ajunge. Ei bine, la finele lunii iulie s-a a apărut o situație care, practic, nu făcea nimic altceva decât să distrugă stabilitatea sau să precarizeze stabilitatea. Și o astfel de situație nu face nimic altceva decât să precarizeze la, sân, la rândul său uh, negocierile. Noi ne-am pierdut uh, vremea încercând să rezolvăm situația din uh, nord, din nordul Kosovo, o, o situație care a fost generată de mi, o mișcare de trupe neanunțată. Deci spuneam, deja s-au pus în aplicare anumite soluții, am pus, am investit foarte mult timp uh, pentru a îmbunătăți uh, consecințele acțiunii unilaterale ale Priștinei. Acum suntem în cadrul unui dialog, încercăm să stabilim modul în care se va, vor pune în aplicare anumite decizii. Există o serie de grupuri de lucru care lucrează pe marginea acestui subiect și nu pot decât să vă spun că Serbia uh, este cât se poate de hotărâtă uh, în ceea ce privește avansarea în cadrul acestui uh, proces de negociere care se bazează pe principiile, valorile și standardele europene. Deci, și ca să fiu sincer, acest angajament nu are nimic de a face cu viitorul nostru european. Avem nevoie de toate acestea pentru ca viața noastră să fie într-adevăr una normală, pentru a avea stabilitate și normalitate în regiunea noastră a lumii. Rezolvarea acestei probleme cu siguranță nu va accelera procesul de, a, de, de accedere a Serbiei la Uniunea Europeană. E clar că procesul acesta nu va fi accelerat de neapărat de rezolvarea acestui conflict. Dar cu toate acestea, noi dorim să-l rezolvăm. Suntem angajați pe această cale, așa cum am fost hotărâți de asemenea să rezolvăm uh, toate problemele aflate în curs la Haga, la Tribunalul Internațional uh, pentru Crime de Război. Știam că uh, deferirea Uh, unor criminali de război către instanțele de la Haga nu vor accelera aderarea noastră la Uniunea Europeană, știam lucrul acesta, dar cu toate acestea am făcut-o. Și iată, <laughs> e drept, nu am devenit membri ai Uniunii Europene după, după ce am terminat cu uh, criminalii de război. Dar este și normal lucrul acesta. Reconcilierea nu poate să se bazeze decât pe adevăr recunoașterea adevărului, iar cei care se fac vinovați de crime de război trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut. Ah, același lucru se, se întâmplă și uh, în cazul Kosovo. Nimeni nu-și dorește un, uh, în, în regiune un conflict uh, înghețat și tocmai de aceea dorim să rezolvăm pe cale de, diplomatică și pașnică această disensiune ce există între Serbia și Consiliu, Kosovo. Asta spun în numele guvernului pe care îl reprezint. Cineva punea problema nerăbdării sau pierderii răbdării. Ei bine, noi nu ne putem permite să ne pierdem răbdarea, pentru că astea sunt uh, situațiile, există, aceasta este situația, există o mulțime, o mulțime de aspecte ce trebuie în continuare rezolvate pentru ca stabilitatea în Balcanii de Vest să poată fi garantată, la fel cum este ea garantată și pe restul te- uh, teritoriului european. În ceea ce privește diviziunile uh, teritoriale, dați-mi voie să vă spun că noi ne opunem scindării statelor. Noi uh, nu dorim ca vreun stat la nivel mondial să, să se scindeze, nici măcar statul nostru, bineînțeles, și tocmai de aceea ne opunem uh, ne opunem declarației unilaterale de uh, independența autorităților de la Kosovo. În ceea ce privește cetățenia rusă acordată cetățenilor din Kosovo, eu cred că nu s-a înțeles corect ceea ce se spusese acolo. Nu cred că vorbea cineva despre ideea de a emigra în Rusia, de a schimba locul de domiciliu. Nu, oamenii de acolo se simt neprotejați. Practic, uh, cerând de cetățenia, făceau apel la protecție. De ce se simt atât uh, de neprotejați? Ei bine, această problemă este una mult prea complexă pentru a fi discutată astăzi, dar e clar că sârbii din Kosovo nu se simt uh, protejați, pentru că altfel de ce ar face asemenea apeluri? Uh trying to answer. Plans for the future. I mean, our plans for the future is... În ce privește planurile noastre de viitor, e bine, intenționăm să mergem pe această cale, să rămânem uh, în continuare angajați, să continuăm să negociem, adică să facem în continuare ceea ce am făcut. Și indiferent de ce ne va aduce viitorul în ceea ce privește progresul pe calea aderării la Uniunea Europeană, uh, Credem că adoptarea acestor uh, legi și norme și reglementări ne vor aduce în linie cu achiul uh, comunitar și o să continuăm să mergem pe această cale. Întrebarea este cât de credibili și cât de puternici o să fim uh, în acest efort. Și cred că în acest sens veștile sunt bune și uh, decizia de pe 9 decembrie ne va da un uh, impuls foarte serios. Apoi, s-a mai pus uh, o întrebare, cred că ultima, și avem niște observații referitoare în această parte a Serbiei, referitoare la creșterea islamismului, Eh, există o serie de lideri religioși în această parte a, a, Serbilei, a Serbiei care uh, au un discurs uh, foarte puternic care incitează la ură și la instabilitate în acea parte a lumii. Uh, Colaborăm, lucrăm cu cetățenii și cu autoritățile locale de acolo. Uh, suntem uh, dornici și ne străduim uh, să ajungem la um, o relație armonioasă între toate grupurile etnice și religioase în Serbia, în conformitate cu aceste angajamente așa încât să putem reduce această marjă de extremism care într-adevăr există. Există extremism, există extremiști în această parte a lumii. Uh, în ceea ce privește Vlahii, uh, Domnul președinte Băsescu tocmai a fost în uh, vizită în Serbia, a fost o vizită de mare succes. Am discutat îndelung această problemă și lucrăm Uh, în bilateral cu România pentru a ne asigura că această problemă se va rezolva în viitor și pentru a avea relații foarte bune și de colaborare foarte bună între uh, noi și România în uh, spiritul bunei vecinătăți. Am înțeles care este punctul de vedere al Guvernului României, îl respectăm și îl înțelegem. Bun, Uh, vreau să vă mulțumesc acum pentru timpul pe care mi l-ați acordat și o să revin în fața dumneavoastră uh, în ceea ce privește întrebarea feitoare la ambasade, dar mă voi asigura că o să primiți aceste informații. Problema trecutului comunist în Serbia este aceea, uh, este una delicată. Din fericire, noi nu am fost uh, supuși unei oprimări la fel de dure cum uh, pe care au suferit-o alții, dar oricum este o problemă, este o chestiune care uh, necesită o abordare foarte serioasă și o să ne asigurăm că vom găsi o soluție. A, rest, tot ce, pentru că tot ce aș putea să vă spun în acest moment nu ar fi extrem de, de concludent așa de mult pe cât mi-aș dori. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat, pentru interesul pe care îl purtați acestei regiuni a lumii din care vin Uh, și uh, uh, știu că pe decizia de pe 9 decembrie va beneficia, va beneficia dacă se va bucura și de sprijinul noastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Împărtășim și noi această urare. Ne dorim să existe această recunoaștere din partea Consiliului și pot să vă anunț că comisia noastră a programat o vizită uh, la anul în țara dumneavoastră și sperăm că această vizită să aibă loc într-o țară recunoscută oficial de țară candidată. Și vă urăm mult succes dumneavoastră și guvernului dumneavoastră și apreciem foarte mult eforturile pe care uh, le fac instituțiile din țara dumneavoastră pentru a se apropia de Europa. Vă mulțumim încă o dată!